Sper că toată lumea și-a adus cartela de vot. Pentru că la voturile foarte strânse, după cum știți, de obicei votăm cu apel nominal. Trecem așadar la punctul 7 de pe ordinea de zi, vicepreședintele, emisiile industriale, raportul domnului Kramer. Aveți lista de votare în fața dumneavoastră. Există un pachet de uh, compromisuri pe care îl vedeți chiar uh, la început, care conține o mare parte din această legislație și vă întreb acum cine este pentru acest pachet de compromis. Cine este pentru? Cine este pentru acest Compromis. Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă cu o largă majoritate. Ceea ce ne va facilita o serie mare de alte voturi. Trecem acum la amendamentul 9 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Din partea raportorului, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Mulțumesc, împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar dacă vreți putem verifica electronic. Verificăm partea a doua. Se deschide votul la partea a doua amendamentului 10. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Era destul de clar, totuși. 9 pentru și 31 de voturi împotrivă, deci se respinge. Mai departe, două amendamente identice, 85 și 86, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 87. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificare, bine. Verificăm 87. Să deschid votul. So, beendet. S-a închis votul. Foarte strâns. Așadar, 23 pentru, 21 împotrivă se adoptă foarte strâns. Identice 88 și 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 11. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 12. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identice 92, 93 și 94. Nu, 92, 93, zice președintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Beendet. S-a închis votul. 28 de votanți pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Deci 92 și 93 s-au adoptat acum. Trecem mai departe acum. 94 cade și trecem la 95. Cine este pentru 95? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. Verificăm 95, s-a deschis votul. beendet. Să închizi votul. Da, respins după cum văzusem eu, 27 împotrivă, 23 pentru. Respins, deci. 96, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 98 și 99 identice. 97 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 98 și 99 identice. Cine este pentru ele? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 13. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. 100. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri respins. 101. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 14. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum continuăm pe pagina 5. cu câteva amendamente identice, 117, 18 și 19. Cine este pentru aceste trei amendamente? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121, 122, 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, dar verificăm. S-a deschis votul la 121, 22, 23. Se verifică. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Într-adevăr, foarte strâns, 25 pentru împotrivă, se respinge. Acum 124 nu este acceptabil, 20. Cine este pentru 20 din partea raportorului? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 127. Cine-i pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Putem da mai multe pagini acum. Până la pagina 11. Pagina 11 jos. Amendamentul 23 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 23 al raportorului. Und beendet. S-a închis votul. Da, se adoptă foarte strâns. 26 de voturi pentru, 24 împotrivă. Acum 165. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ce anume? Verificăm? Bine, verificăm. 27 se verifică. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Totuși destul de clar, 32 pentru, 22 împotrivă. Trecem acum la 28. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 167. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 168. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171. Cine este pentru? 171. Împotrivă. Abține respins. 172. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 175-76. cine pentru ele? Împotrivă. Abțineri. Respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 a fost retras, 177, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Identice acum, 178, 79 și 180, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Abstimmung eröffnet. Abstimmung beendet. S-a închis votul. S-a respins destul de clar, 22 pentru, 33 împotrivă. Trecem acum la 181. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Identice acum 182-184. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, verificăm. Verificăm deci 182 și 184. Se verifică electronic. S-a închis votul și se adoptă cu 31 de voturi pentru și 26 contra. Se adoptă. Acum continuăm cu 185, 186, 187. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. Bine, verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul, 27 pentru, 29 împotrivă, după cum spuneam eu, respins. Cum trecem la 191. cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 193 pentru. 193 rosi. Nu sunteți pentru? Mhm. Bine, împotrivă, abțineri, respins. Se pare că este împotriva propriului său amendament. 192. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 194. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 195. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu aș zice respins, dar haideți să verificăm electronic să deschis votul. 195. Abstimmung beendet. Ja, ist abgelehnt. Da, într-adevăr, respins. 29 împotrivă și 27 pentru. Respins. 196 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 198. <clears throat> cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 199 a fost retras și acum trecem la numărul 200. cine pentru? Împotrivă abține respins. 201. cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 202. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deci 30 partea întâia se verifică. S-a închis votul. Foarte strâns. 28 pentru, 27 împotrivă. Se adoptă foarte strâns. Continuăm acum pe aceeași pagină jos la 207. Cine-i pentru 207? Împotrivă. Abțineri. Respins. 30, partea a doua acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30, partea a treia. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 213 acum, Zebăr. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am ajuns acum la 216 și 217. Cine este pentru ele? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 219 gardini. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 220. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 36. Cine-i pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 221. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două... Da? Verificăm? Bine, verificăm 221. S-a deschis votul. Yeah. Beendet. S-a închis. 29 pentru 26 contra. Se adoptă. 221, deci s-a adoptat. 222. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 223. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 224. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se verifică 225. <clears throat> S-a închis. Da, respins. 33 împotrivă, 25 pentru. Și acum 226 pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. 226. Verificare. Und Abstimmung beendet. S-a închis votul. Deci, totuși, era foarte clar. Respins. 227 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Se verifică 227. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. 232. Cine-i pentru? 232 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 233 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina următoare acum. 245. cine pentru? Împotrivă. 245, da? 245 împotrivă. Cred că e respins, da. 244, 246 identice, cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Pagina 18 și acum 264 Gardini. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 265 pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 266, cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 200, da, vă rog. La următorul vot este o greșeală pe lista de votare, pentru că recomandarea raportorului trebuie să fie plus, nu minus aici. Bun, deci raportorul este pentru următorul uh, amendament Schnellhardt Florence 267. Cine este pentru acest amendament cu această corectură? 267 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42. Cade. Continuăm la 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar putem să verificăm dacă doriți, deci verificăm 43. Und Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, foarte strâns, dar pozitiv. Deci se adoptă. 30 la 28. Am ajuns la 271. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 272. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 273, 74 și 275 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar haideți să verificăm. Votul se închide. Uh, cu mică majoritate respins, 90, 29 potrivă, 28 pentru. 276 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44 și 277 identice. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, 45 și 278 împreună, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 279 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se cere verificarea pe 279. Votul e deschis. Votul e închis acum. Se adoptă cu 30 la 27 de voturi. La mustață, dar uh, totuși a trecut. 280. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Verificăm 49, spune președintele. Votul s-a închis. E întotdeauna aceeași majoritate. 30 la 27 trece. Și acum 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 284. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cu asta trecem la 285. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 286. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Identice. 287 și 288. Cine pentru? Rama cere o verificare la 286. Da, haideți să verificăm întâi. La 286 votul e deschis. Votul s-a închis acum. Nu se modifică rezultate, din păcate, 32 la 24. Chiar dacă raportorul a votat împotrivă. Deci 287, 288 identice pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Următoarea pagină. 290. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 291 și 292 uh, identice. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri. Din păcate nu va ajuns majoritatea, domnule Uțchi, s-a respins. Bun. 295 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm la 295. Votul s-a închis. 26 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 294 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 296 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Identice, 297 și 298. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 299. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 300. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 301. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 302. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 303 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 304 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem mai departe la 307, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 308 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 309. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 310. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 311. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 312. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 313. Pentru? Împotrivă? abține, se respinge. 314 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 315 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Haideți să verificăm. Verificăm 315. Votul s-a închis. 25 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge trei unu pentru, împotrivă, abțineri se respinge. trei doi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. trei trei pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 324 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 325 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 326 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 327 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 320, 328 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 329 pentru, nu, se dorește 328 verificarea, spune domnule președinte. La PPE se pare că e unul în plus. Deci cineva la PPE la, trebuie să scoată cartela din aparat. Acum, votul e închis. Deci respins foarte clar cu 32 de voturi împotrivă și 23 pentru. Am ajuns la 329 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 330 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Identice, 331 și 332 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 333 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 334 pentru, împotrivă, Abține se respinge. 335 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 335. Votul e deschis. Votul s-a închis. 30 pentru, 28 uh, împotrivă, se adoptă cu o mică majoritate. Apoi, 338. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 339 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 340 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 341 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 342 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 343 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 344 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 345 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. 346 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 347 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 348 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 348. Se dorește verificare electronică. Votul e deschis. Abstimmung beendet. Votul e închis. Mai mult decât clar. Și acum 349 pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. La 349. Votul s-a închis. Respins la mustață, 29 împotriva 27. Identice, 350 și 30, 351, cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 352 și 353 identice, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar uh, să verificăm, votul e deschis. Deci votăm 352 și 353 identice. Votul s-a închis. S-a respins. Cu aceasta ajungem la considerente. 53 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 54 pentru. Împotriva. Abțineri adoptat. 56 pentru. Împotriva abțineri, adoptat. 57 și 55 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, se deschide votul pentru 58. Votul s-a închis. 32 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 59 cade. Ajungem la 60. Cine pentru? Cine pentru 60? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se dorește verificarea cu vot electronic la 60. Also diesmal nehmen nicht alle teil. Se pare că de data asta nu votează toată lumea. Bun, o să închid votul acum. 32 pentru, 22 împotrivă. A fost o glumă sau ce a fost? Întreabă președintele. Okay. 60. Trecem la 61. Cine pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Amendamentul, amendamentul numărul 1. Votul e deschis. Votul s-a închis. 31 la 27 se adoptă. 2 și 64 împreună, identice, pentru, împotrivă, se respinge. Apoi 65, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67, cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 72. Se dorește verificarea la 71. Vot deschis. Votul s-a închis. Da, se respinge. 26 pentru, 30 împotrivă. Trecem la 72. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 și 75 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine pentru 4? Împotrivă. Abține se adoptă. Și încă o dată, amendamentul 4, spune președintele. Votul se închide. Foarte clar, 35 pentru, 23 împotrivă. Trecem la 78. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, și am ajuns la capătul acestei serii de votări. Așa că putem trece la votul privind uh, rezoluția în ansamblu, un singur vot. Votul final. Yeah. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Și iată, acest uh, această rezoluție legislativă a fost adoptată cu 40 de voturi pentru, 13 împotrivă. Felicitări raportorului Holger Kramer pentru deosebitele sale eforturi. Felicitări și raportorilor din umbră și secretariatului care a compilat această listă complicată pentru eh, sesiunea de voturi. Mulțumim frumos. Uh, să știți că tocmai am adoptat o foarte importantă, uh, un foarte important act legislativ pentru protecția mediului. So. Ne aflăm în mijlocul procesului de votare, dragi colegi, și o să continuăm. O să continuăm cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de recomandare pentru adoptarea unui regulament al uh, Parlamentului European și al Consiliului, care reglement, reglementează obligațiile operatorilor care introduc pe piață lemn și produse de lemn. Raportoarea este doamna Caroline Lucas. O să începem votul. Avem mai multe amendamente consolidate. Dacă nu doriți să uh, ascultați acest vot, uh, puteți să ieșiți, astfel munca noastră ne va fi mai ușurată. Afară veți găsi uh, cafenele și așa mai departe. Cred că putem continua acum. Avem 8 amena- amendamente consolidate. Pentru primul amendament consolidat, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se abțină. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 6, În ceea ce privește amend- amendamentul 7, dacă putem vota, vom... Eu pe lista mea doar amendamentul 117 ca un uh, amendament oral. Amendamentul 6 se referă la uh, mărfuri care depășesc o valoare de 50.000 de euro pe an. Este cineva împotrivă? Doamna Tuhasi? În numele doamnei raportor, care nu se poate afla astăzi, uh, mă opun unui amendament orar. Doamna raportar ar, ar fi uh, sprijinit acest amendament oral doar dacă pachetul de compromis nu ar fi fost adaptat și dacă amendamentul 29 nu ar fi fost adoptat. În uh, plus, dacă urmărirea produselor amintită din uh, amendamentul 117 ar fi fost adoptată, însă acest lucru nu a fost adoptat. a fost uh, atât de importantă pe, pentru dumneavoastră încât uh, v-ați ridicat. Așadar, acum acest amendament oral a fost respins și acum vom vota despre pentru amendamentul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la articole. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vom verifica amendamentul 19. Se deschide votul. S-a închis votul. 32 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Astfel, amendamentul 101 cade. Ajungem la amendamentele 21 și 23 pentru 21 și 23 împotrivă abțineri se adoptă. 22 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 103. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Se cere verificare. Verificăm 24. S-a, s-a deschis votul. Funcționează mașina? S-a deschis votul așadar pentru amendamentul 24. Votul s-a închis. 31 pentru, 24 împotriva, s-a, ado- s-a adoptat. Ajungem la amend- amendamentul 105. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 109. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111. Cine stă pentru? Împotriva? Res- abțineri se respinge. Amendamentul 113. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Continuăm cu amendamentul raportorului 28. Cine stă pentru? Repet, amendamentul 28. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 116. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Pagina următoare. Amendamentul 118. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 120. Pentru. Împotrivă abțineri să respinge. 32. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Domnul Gânter Vize, spun, eu spun că s-a adoptat, însă doriți să verificăm, așadar verificăm 32, s-a deschis votul. S-a închis votul nu a ajuns, s-a adoptat cu o mare majoritate, 34 la 22. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Cine este pentru amendamentul 124? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Se cere verificarea amendamentului 35? un vot în plus. Nu cred că se merită. Așadar, votul s-a închis. 32 împotriva, 23 pentru, s-a respins în mod clar. Amendamentul 125. Nu, este vorba de amendamentul 126, de fapt. A căzut, de fapt. S-a re- a fost retras. Identice amendamentul 128 și 127. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 130. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să respinge. 129. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Ajungem la 132. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 37. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 38. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 133. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinde. 134. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 135. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 41. Cine este pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. 42. Este un amendament oral. Doamna Hasi? Domnule președinte, doresc să mă opun din nou acestui amendament oral, deoarece acest amendament oral modifică în totalitate amendamentul original. Elimină um, substanța fundamentală a amendamentului original. Este vorba de a permite Comisiei uh, doar de a um, supl- suplimenta prin uh, ajutorul actelor delegate conținutul și nu de a le, de a le submina. Vom uh, vota pentru amendamentul 42 în uh, varianta textului original. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri s-a ad- adoptat. 43. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a adoptat. 44 și 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a adoptat. 145. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, s-a adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 și 140, cine stă pentru, și pe partea cealaltă, de fapt, și 141. Cine stă pentru aceste trei amendamente? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 50 pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. Identice amendamentele 142 și 143 pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 144. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 150, uh, scuzați, 51. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 53. Cine este pentru? împotriva, abținări se adoptă. 148. Cine stă pentru? Împotriva, abținări se adoptă. 54. Pentru? Împotriva, abținări se adoptă. 149. Cine stă pentru? Împotriva, abținări se adoptă. 150. Cine stă pentru? Împotriva, abținări se adoptă. 123 cine este pentru? Împotriva. Abținări se adoptă. 56 pentru. Împotriva. Abținări se adoptă. Amendamentul 151. Cine stă pentru? împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 57. Vot pentru prima parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 152. Cine stă pentru? Împotriva. Abținării se adoptă. Amendamentul 58. Cine stă pentru prima parte?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 Votul s-a terminat. Da, a fost respins. 30 de voturi împotriva, 24 pentru. Amendamentul 154 pentru. Împotrivă. Abținări se adoptă. Continuăm cu 65. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se cere verificarea votului pentru 67, întotdeauna este vorba de aceeași majoritate, așadar verificăm 67. S-a, votul s-a încheiat. A fost adoptat cu 29 de voturi la 27. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 68. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 și 160, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 și 162 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 163 și 164, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 165 și 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 167 și 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 169 și 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 și 171 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 172 și 173 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum am ajuns la considerente. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Apoi 73 și 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine stă pentru? Împotriva abținării. Se adoptă. 75. Pentru? Împotriva abținări se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abținări se respinge. În 77, prima parte, cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 78. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 80. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 2. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 82. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83 și 84. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 4 cu uh, vot împărțit prima parte pe cine este pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte cine este pentru. Împotriva uh, abțineri se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. șapte Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 88. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 93 jos pe partea. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Respins. 11. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 94. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 95. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 14. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 15. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 96. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. 97 cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 98 cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 17 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 99. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 100. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vom avea și acum uh, un singur vot uh, despre, pe marginea acestui proiect de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este vorba de o majoritate copleșitoare, 49 pentru, 6 împotriva și 2 abțineri. Felicitări, uh, domnule raportor Lucas și uh, tuturor raportorilor din umbră și secretariatul secretariatului pentru munca imensă depusă. Felicitări încă o dată. Ajungem uh, la un nivel de egalitate cu Statele Unite prin interdicția uh, importului de lemn tăiat uh, ilegal. Äh, Dragi colegi, așadar, continuăm cu cel de-al treilea vot mare. E vorba de proiectul de recomandare pentru a doua lectură cu privire la alimentele noi și raportoarea este doamna Cartica Tamara Liutar. Nu avem niciun compromis, nu avem amendamente consolidate, ci avem foarte multe amendamente separate. Începem cu 38 pe care îl votăm acum. Raportoarea este autoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 39. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Vot pe părți. Prima parte. Sunt patru părți. Dar, a, acelea sunt împreună. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 134, prima parte. Împotrivă. Abțineri se adopte. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea, dar putem verifica. Dacă vreți, partea a doua se verifică. Abstimmung beendet. Yeah. S-a închis votul, 29 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 împotrivă. Abțineri se respinge. 47. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Da? 61 verificare? Bine, se deschide votul. Und beendet. S-a închis. 15 pentru, 40 împotrivă, se respinge. Da, ciudat. 62. 62. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 63. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 64. Pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri s-a respins. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, uh, mă scuzați, 143, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 87. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu zic că se adoptă, dar haideți să verificăm. Verificăm 87. Abstimmung beendet. s votul. Foarte clar adoptat. Optzeci opt. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 145 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă.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 94, vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Pe 100 îl verificăm. Și s-a închis votul. Interesant. Într-adevăr, foarte strâns. S-a respins. 101. Pentru.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Verificăm. 111. Und Abstimmung beendet. S-a închis votul. 31 la se adoptă. 112 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 147 cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă, 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 114 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 115, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. La articolul 19 avem un amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, ce anume? 18? Bine, 18, verificare. Abstimmung beendet. S-a închis votul, da, destul de clar, domnule Rosi, totuși. 18, deci s-a respins acum. Acum trecem la 19. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 21 pentru.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 Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul la 128. Abstimmung jetzt dann beendet. S-a închis votul. Da, s-a respins. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 129. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 S-a închis votul. 29 pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. 34 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, în final, 133 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri și se adoptă. Am lucrat foarte bine și trecem acum la votul final. Nu avem decât un singur vot final și s-a deschis acum votul. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Catica Liotar. Felicitări tuturor raportorilor din umbră și felicitări secretariatului pentru eforturile depuse. Într-adevăr, am lucrat foarte bine în această dimineață. Mulțumesc pentru colaborare. Am avut sute de amendamente. Comisarul Dali este momentan în Comisia Agri și va veni, după cum era prevăzut, la 11 și un sfert. Deci avem acum aproape un sfert de oră de pauză bine meritată. 11 și 15, sper însă să veniți punctual și sper ca și dumnealui să fie aici. Continuăm cu Comisarul pentru Sănătate, deci la 11 și un sfert. Mulțumesc pentru colaborare și se întrerupe ședința. Re.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

Așadar, dragi colegi și dragi colegi, continuăm cu reuniunea noastră. Uh, mi-am pus și eu în față un soare din asta mic uh, care se mișcă datorită energiei uh, solare Ehm, este un cadou din eh, partea Convenției Primarilor din Europa, dar acum haideți să salzăm în mijlocul nostru pe domnul comisar John Daly, care eh, este comisar pe probleme de sănătate. Domnule comisar, ehm, eh, ultima dată ne-am întâlnit cu dumneavoastră cu prilejul unei audieri. Atunci am avut deja un prim schimb de opinii și acum suntem tocmai pe cale să uh, consultăm programele noastre de lucru cu diferiții comisari. Uh, dumneavoastră ați uh, întâlnit deja colegii de la Comisia Agri, unde au participat și unii colegi de ai noștri care acum se grăbesc să ni se alăture și aici. Vom avea o scurtă prezentare din partea dumneavoastră și apoi întrebări și răspunsuri. Sper să ne mai rămână suficient timp Domnule comisar, vă dau cuvântul ca să ne prezentați uh, programul pe care vi l-ați propus pentru mandatul curent. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Leinen. Tocmai am uh, venit de la Comisia Agri și îmi cer scuze pentru întârzierea cu care am ajuns la dumneavoastră. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, mă bucur foarte mult să pot fi aici în mijlocul dumneavoastră la o primă audiere în noua calitate de comisar după audierea inițială din ianuarie. Sunt uh, hotărât să am un dialog uh, foarte uh, intens și regulat cu dumneavoastră aici în Parlament. Trebuie ca împreună să ne asigurăm că activitatea instituțiilor uh, europene rămâne axată pe uh, beneficiul cetățeanului împreună, acțiunea noastră, acțiunile noastre concertate pot uh, îmbunătăți viața tuturor cetățenilor. Permiteți-mi să evidențiez de aceea principalele pre, uh, priorități uh, în acțiunea noastră și principalele provocări. Europa 2020, 2020 uh, este un uh, cadru care ne permite o creștere durabilă și incluzivă. De aceea este foarte important ca această viziune să fie realizată fie prin uh, creșterea sănătății Uh, fie prin creșterea sănătății uh, populației, fie prin uh, noi inovații în domeniul sănătății publice, alimentației, a noilor alimente. Iată și câteva inițiative specifice pe care ni le propunem. Anul trecut, pandemia uh, h 1 n 1 a fost un uh, test de gestionare a crizei la noi, la nivel național, european, dar și la nivel global. Acum este momentul să învățăm din experiențele acumulate cu acel prilej și să ne reformulăm sistemele astfel încât data viitoare să fim mai bine pregătiți pentru astfel de situație. De aceea salut participarea Parlamentului uh, la eforturile privind pregătirea unor programe de contracarare a unor viitoare pandemii. În uh, februarie am uh, invitat uh, membrii ai comisiei dumneavoastră să participe la procesul nostru de evaluare. Vă vom trimite în curând și un al doilea raport privind vaccinarea, asta peste câteva luni. Am evaluat eh, și eh, comunicările noastre din ultimul timp. La nivel internațional, am fost invitați să eh, participăm la revizuirea în domeniul reglementărilor în domeniul sănătății din partea OMS și să participăm și la unele schimburi de mostre, astfel încât să putem să fim pregătiți mai bine pentru următoarele pandemii. În cursul an, acestui an vom pregăti și unele uh, comunicări care vor arăta cum dorim noi să ne pregătim pentru viitoare uh, eventuale pandemii. Despre uh, tutun. Știm că tutunul dă dependență și că tutunul ucide. Europa ar putea salva multe vieți și ar putea preîntâmpina multe cazuri de suferință umană dacă ar reglementa mai bine consumul tutunului. De aceea uh, vom propune o nouă directivă privind uh, produsele din tutun. Aceasta va uh, îmbunătăți informațiile pe care cetățenii le primesc despre riscurile asociate consumului de tutun și va încerca să preîntâmpine și să prevină consumul de tutun în rândul tinerilor. De asemenea, vom revizui uh, directivele privind uh, studiile clinice și privind uh, unele aspecte din sectorul veterinar. Ambele sunt importante pentru o competitivitate în industrie și pentru îmbunătățirea situației. Sper că voi avea girul dumneavoastră pentru aceste inițiative. De aceea de asemenea, uh, directiva privind uh, dispozitivele medicale, inclusiv cele pentru uh, diagnosticarea in vitro, va fi o inițiativă care va dori să sporească șansele noastre de sănătate într-o, într societate în, în mare competiție. Acum voi trece la anumite chestiuni uh, mai sensibile, cum sunt organismele modificate genetic și uh, clonarea. În ce privește OMG-urile, abordarea mea fundamentală este următoarea. Este una simplă. Nu sunt nici împotrivă, nici uh, pentru ele, dar prefer un proces decizional care să se bazeze pe fapte științifice clare. Important este ca cerințele legale să fie uh, respectate și în condițiile astea nu mă opun uh, utilizării acestor uh, elemente de inovație. În ce privește autorizarea OMG-urilor, Parlamentul și Consiliul au creat un temei legislativ în 2003 care va rămâne în vigoare. Nu cred că trebuie să continuăm această chestiune pe, la nivel național am vorbit cu diferiții actori care trebuie să continue această dezbatere. Sigur că există și dezbatere privind genele cu efect antimicrobian și efectul acestora trebuie investigat și sigur că trebuie să fie investigată și monitorizată curent și aplicarea culturilor OMG pentru a ne asigura că condițiile legale sunt îndeplinite. Mă voi întâlni în cele ce urmează cu reprezentanții organizațiilor care luptă împotriva OMG-urilor pentru a mă asigura că toate aceste aspecte sunt respectate. Există o acțiune prin care Comisia în vara aceasta va, își va asuma uh, uh, inițiativa de a permite Uh, uh, fiecărui stat membru, uh, în baza deciziei sale proprii, de a cultiva sau nu organismele modificate genetic. Aceste, această inițiativă va fi în acord cu abordarea președintelui Barroso dinaintea formării noului colegiu. Sper că la sfârșitul anului vom avea și un raport pe această temă. Este intenția mea să avem o abordare în ce privește clonarea uh, care să țină cont de toate interesele Uniunii Europene. Comisia consultă momentan toți actorii pentru a obține o imagine echilibrată pe această temă. Și nu mă îndoiesc că și dumneavoastră veți participa cu contribuțiile dumneavoastră la această imagine în ce privește uh, finanțarea uh, uh, supravegherii siguranței alimentare și în domeniul sănătății. Temeiul juridic pentru aceste acțiuni datează din 2008. Important este și ne dorim ca regulile de, privind taxele de inspecție să fie simplificate, astfel încât statele membre să poată recurge la resursele care în principiu le stau uh, la dispoziție, inclusiv să uh, aibă uh, posibilitatea prin acțiuni de promovare să asigure o calitate a siguranței alimentare, inclusiv prin material de însămânțare de calitate și, în, și prin standarde de calitate și în domeniul sănătății animalelor și a medicinei veterinare există deja o a doua strategie pentru bunăstarea și uh, sănătatea uh, animalelor. În ce privește uh, regulamentul privind uh, transportul animalelor vii, uh, vom încerca și prin acest instrument legislativ să îmbunătățim uh, situația. Sunt sigur că sunteți de acord cu mine că programul pentru 2010 și în anii ce urmează trebuie să fie unul care să țină cont de nevoia de inovare. Și de aceea vă spun că sunt pro-inovare și vreau și eu să maximizăm toate avantajele de pe urma științei, dar nu la orice preț. Trebuie să încurajăm în mod activ uh, știința, dar trebuie să fim întotdeauna conștienți de uh, riscurile inerente și de uh, siguranța în cercetare. Nu putem să luăm încrederea ca un bun dat, trebuie ca încrederea să, fie, să se bazeze pe informații foarte concrete. Nu trebuie să se ia decizii unilaterale. Trebuie să avem o dezbatere mai deschisă despre știință trebuie ca atunci când dezvoltăm noi alimente, noi strategii, noi produse, trebuie să putem trece peste prejudecăți și peste lipsa de cunoștințe la nivel european. Sper că aceste principii să ne călăuzească în dezbaterile ce urmează. Înainte de a încheia, permiteți-mi să uh, vă amintesc și unele elemente care nu sunt în uh, programul de acțiune, dar sunt importante. În domeniul uh, farma, produselor farmaceutice, sperăm că cele două dosare momentan în dezbatere vor fi comasate într-un singur și vor oferi informații coerente și pertinente pentru consumatori. Pacienții trebuie să poată discerne din, între informațiile utile și cele care nu sunt utile pentru că sunt inundați, bombardați cu informații de pe internet. Iată că vrem să oferim un instrument foarte clar și de încredere pentru pacienți și pentru consumatori. Acesta este obiectivul principal al propunerii legislative a Comisiei, să avem o nouă legislație care să permită o decizie a pacienților în cunoștință de cauză atunci când este vorba de sănătatea lor. Pot să vă asigur că odată ce Parlamentul va fi uh, votat uh, după prima lectură uh, această propunere noastră, voi fi în măsură și voi fi dispus să adopt această și să implementez această bucată legislativă. Președinția spaniolă a invitat deja statele membre să uh, găsească, să contribuie la găsirea unor soluții pentru chestiunile rămase în cumpână. Uh, Cred că în acest dosar uh, atât uh, Comisia cât și Comisia ar putea, uh, Comisia cât și Consiliul ar putea să ajungă la un consens până în iunie. Este important să ajungem la o poziție comis, comună cu Consiliul astfel încât Parlamentul să poată începe o a doua lectură cât se poate de repede. Vă mulțumesc pentru sugestiile pe care le faceți pe marginea propunerii Comisiei și sper că acest lucru va contribui la o mai bună asistență a pacienților din Europa în ce privește uh, uh, reclamațiile făcute la adresa siguranței alimentare, sper că vom putea, uh, de la caz la caz, examinăm toate aceste reclamații, astfel încât să avem concluzii relevante în urma acestor reclamații. În ce privește zaharurile și grăsimile, vreau să spun că nu vom interzice nu vom interzice niciun fel de aliment, dar în uh, interesul consumatorului nu vom permite uh, uh reclama și publicitatea făcută pentru anumite alimente care conțin în anumite, uh, anumite proporții uh, nutrienți uh, nesănătoși. Deci profilul de nutrienți al alimentelor este extrem de important pentru a capacita uh, uh, consumatorii să facă decizii în conștiință de cazuri. Domnule președinte, uh, onrați membri, iată câteva din problemele pe care eu consider că sunt în interesul nostru a tuturor în acest an. Sigur, programul de acțiune nu reflectă multe din dosarele care încă sunt în lucru. avem intenția să facem propuneri și pentru uh, o posibilă reacție rapidă la uh, provocările globale în ce privește siguranța alimentară, dar despre asta poate mai târziu. Deocamdată sunt la dispoziția noastră pentru a răspunde la une întrebări. Da, domnule comisar Dali, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Despre, ați vorbit despre lucrurile pe care doriți să le hotărâți. Uh, mediul este o temă foarte fierbinte, însă sănătatea este și mai sensibilă pentru opinia publică. Ați, aspect, ați abordat anumite aspecte importante. Avem, uh, s-au anunțat 52 uh, de vorbitori și aș dori să-i rog um, să se limiteze la două minute. Pentru PP, doamna Liza, pentru două minute. Mulțumesc, domnule. Domnule comisar, vă înțelegem uh, faptul că ați întârziat deoarece ați fost la altă comisie a Parlamentului. O altă scuză nu am fi acceptat. Aș avea trei Întrebări scurte. În primul rând, în audierea dumneavoastră ați vorbit despre faptul că organizațiile pentru pacienți ar trebui să fie sprijinite mai mult în viitor și mai ales organizații pentru pacienți independente. Ați putea să ne comunicați gândurile dumneavoastră uh, referitor la această temă? În ceea ce privește clonarea, am discutat tocmai despre raportul Lyotard, despre alimente noi. Există uh, propunerea, pentru o nouă propunere din partea Parlamentului. Um, unii se gândesc să există o interdicție din acest punct de vedere și am, aș dori să vă rog dacă puteți să accelerați uh, acest proces pentru că um, dacă nu va veni o propunere din partea uh, Comisiei, vom ajunge într-o situație dificilă. Dacă ne dorim ca această rezoluție să fie hotărâtă rapid, atunci avem nevoie de o propunere separată din Comisie cât mai repede. Ultimul punct, v-ați referit la tutun. Cred că este un lucru bun că în cazul uh, directivei uh, legate de produse de tutun, vă gândiți cum pot fi protejați mai bine oamenii. Cred că două lucruri sunt importante și trebuie clarificate. În primul rând, la nivel european nu, vom put- nu va putea exista o interdicție a fumatului în toate instituțiile publice. Datorită principiului subsidiarității, dacă vom încerca să avem o reglementare europeană, probabil că nu vom reuși. Um, puteți să um, confirmați că um, purtați în continuare politica de subvenționare a produselor de tutun. Vă mulțumesc. Glenis Woolman are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, nu am auzit când mi-ați pronunțat numele. Mulțumesc, domnule Dali, ați vorbit despre tutun și despre mai multe subiecte care mă interesează și m-am bucurat să auz, să aud ce ați spus dumneavoastră despre tutun, dar aș vrea să mă concentrez pe profilele nutritive pe care, ați, pe care le-ați abordat. Știți că am așteptat patru ani pentru ca dumneavoastră de la Comisie să veniți cu profilele nutritive care ar putea determina nivelul permis de nutrienți. Uh, au existat uh, anumite proiecte care au circulat care permiteau însă un prag cât se poate de înalt pentru sare, pentru grăsimi și pentru zahăr. Mai multe organizații de consumatori au permis anumite uh, produse, cum ar fi, de exemplu, alune și biscuiți și altele care conțin prea multe din aceste substanțe să fie eliminate de pe piață. Cum puteți să vă asigurați ca scopul acestei legislații să, să fie atins și cum să obținem toate aceste ținte? Mulțumesc, care cuvântul Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați venit în fața noastră în această comisie. Am două întrebări pe care vreau să vi le pun în legătură cu organismele modificate genetic. Ați vorbit despre o naționalizare pe care o dorește foarte mult comisarul, uh, domnul președinte al Comisiei Barroso, cum se va îmbina însă această naționalizare odată cu cerințele impuse la Consiliul uh, European din 2008, care cerea o reevaluare a metodelor de gestionare a acestor probleme în cadrul EFSA. Și a doua întrebare se referă la următoarele. Aș dori să știu dacă doriți să puneți, să prezentați uh, subiectul expertizei ca fiind unul prioritar în cadrul comisiei dumneavoastră, pentru că am auzit că ați spus că este bine să facem referire la experți atunci când uh, este vorba de un subiect științific, cu condiția, bineînțeles, ca încrederea uh, în uh, aceste organe de expert să fie absolută și cu condiția să existe, bineînțeles, și o transparență în felul în care se face această expertiză. Întrebarea mea este așadar să știu cum doriți să procedați. Doriți să asociați Parlamentul European la acest grup de reflexie sau doriți să propuneți modificări um, în alegerile și funcționarea EFSA, astfel încât sănătatea consumatorilor europeni să poată fi protejată și, bineînțeles, pentru a garanta ca încrederea pe care o au consumatorii în deciziile la nivel comunitar să nu fie afectată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Michel Rivazi are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar Dali, la noi în comisie. Am două întrebări către dumneavoastră. Ați spus în legătură cu gripa AH1N1 că doriți să faceți un bilan, că ați întocmit un raport cu privire la gestiunea acestei crize vreau să vă spun că și noi, parlamentarii, am dorit să putem face uz de dreptul nostru de control și cerem uh, instaurarea unei comisii temporare pentru că am obținut mai mult de 210 semnături, care este pragul necesar. Sper ca abordarea comisarului cu cea a parlamentarilor să fie complementare. Mai am și o întrebare însă cu privire la organismele modificate genetic. Ce m-a surprins, pentru că eu sunt om de știință și chiar biolog, este că în cartoful cu amidon există un gen, o genă rezistentă deja. E vorba de o genă rezistentă anti, la antibiotic care se cheamă neomecina și care este rezistentă la tuberculoză. Există însă o directivă din 2001 care prevedea o interzicerea a unei astfel de gene deja din 2004, o genă rezistentă așadar. Ceea ce m-a surprins este că dumneavoastră ați dat autorizația pentru acest cartof uh, pentru amidon și că există această genă în cartof. Bineînțeles că o să ne spuneți că nu este vorba de alimentația umană, ci doar de furaje și de industrie, dar știți foarte bine că acest cartof va putea să fie folosit în 0,29% din cazuri pentru alimentația umană. Aș vrea să știu dacă aveți un motiv pentru care ați luat această decizie funcție de, autoritare, de autorizare și dacă nu credeți că contraveniți directivei din 2001 și în același timp aș vrea să-mi justificați interesul pentru autorizarea acestui cartof modificat genetic. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, spune președintele, și acum, înainte să dau cuvântul domnului comisar ca pentru răspuns, doamna Catinca Liotar are cuvântul. Ja, dank u wel. Uh, commissaris, ik ben heel erg blang, blij dat... Mulțumesc domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur să aud că politica în domeniul uh, alimentelor uh, uh, urmează să fie mai bună pentru cetățean. Însă, mai am și o întrebare în, la, în acest context. Nu știu dacă domnul comisar Dali ne ascultă sau doar se consultă cu altcineva. Da, acum mă bucur că ne ascultați. Uh, am înțeles că foarte curând uh, veți demara niște negocieri cu Statele Unite ale Americii și, ale Americii și cu alte părți privind uh, noul cadru juridic pentru clonare, uh, furaje și pe alte teme, că veți dezvolta niște strategii Eh, însă vă întreb eh, cum veți eh, explica în fața consumatorilor aceste chestiuni atâta vreme când încă nu a existat o dezbatere de fond. Ați spus și Parlamentului că doriți să aveți anumite reguli. Acum am în fața mea un e-mail anonim care care mă întreb dacă este fals sau nu, n-ar trebui oarecum uh, să avem un punct de vedere comun la nivel european înainte să ajungem la negocieri cu Statele Unite? Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnule comisar, vreți să răspundeți, vă rog? Um, uh... Thank you very much. Uh, on patient organization... Mulțumesc. În ce privește organizațiile de sprijin al pacienților, am spus încă de la audierea mea că ne vom gândi uh, la noi posibilități de finanțare ale acestor organizații de reprezentare a consumatorilor și pacienților, astfel încât să le garantăm în același timp independența. Pentru că pentru noi independența lor este foarte importantă. Uh, momentan ne aflăm în faza de studiu și de reflexie um, și în curând vom reveni cu un tip de propuneri um, pentru discuții bilaterale cu dumneavoastră pe această temă. Eu sper că se va întâmpla, întâmpla cât se poate de curând. În ce privește clonarea, am promis că vom avea un raport până la sfârșitul anului și îl veți și avea în fața noastră până la sfârșitul anului. Ehm, nu știu la ce e-mail s-a referit eh, doamna Liotard, poate îmi transmite și mie o copie. Ce pot să vă spun însă cu certitudine că nu s-au deschis niciun fel de negocieri cu statele Unite ale Americii și nici cu altcineva în legătură cu uh, clonarea. Ceea ce vom face este să avem uh, dialoguri cu, toți, uh, cu toate părțile vizate. Uh, inclusiv Statele Unite au fost invitate la un dialog pe această temă, dar niciun, nu este vorba de niciun fel de negocieri. Negocieri nu vor avea loc, înainte ca noi, Uniunea Europeană, să formulăm o politică uh, proprie în acest domeniu, pentru că doar pe, asta, pe această uh, politici se pot baza negocierile noastre. Iar în ce privește uh, o interzicere a fumatului la nivel european, Mă înțelegeți că nu putem insista deocamdată uh, pe o legislație la nivel european uh, pe această temă. Vom încerca însă să uh, sugerăm câtor mai multe state membre să se conformeze interdicției formulate în directiva noastră. În ce privește subvențiile privind tutunul, acestea au fost Uh, eliminate începând, uh, pentru uh, anul, începând cu anul 2011 din subvențiile pentru agricultură. Știți că Știți că și campaniile noastre antifumat au fost finanțate din același fond. Și acum Eh, acum că însă nu mai avem aceste fonduri de subvenție, eh, va trebui să ne asigurăm cu ajutorul dumneavoastră că vom găsi în continuare eh, fonduri pentru finanțarea în viitor a campaniilor antifumat. În ce privește profilele nutritive, am luat notă de criticile exprimate în legătură cu stabilirea unor unor uh, praguri prea înalte. Uh, dar să știți că uh, nu eu stabilesc aceste standarde, aceste standarde au fost adoptate în urma unor avize științifice. Există experți care ne oferă consultație pe această temă. De asemenea, altminteri, eu știu că, de altfel știu că această comisie a votat împotriva, a votat uh, pentru îndepărtarea acestor profile nutritive din uh, informațiile oferite consumatorilor. Eu consider că ar trebui revizuită această atitudine pentru că aceste profile nutritive sunt foarte importante ca informație pentru consumatori. Deci, ce spunem noi? Orice produs care va fi uh, autorizat pentru comercializare trebuie să fie benefic pentru uh, consumator și orice proprietate acestui produs sau component acestui produs, dacă nu este, are efect benefic, atunci uh, trebuie să limiteze punerea pe uh, piață a produsului aceste, prin, între aceste elemente se include și profilul nutritiv. Pentru că dacă nu informăm consumatorul asupra acestor fapte, acestor date, ă, vom face un deserviciu consumatorilor. Și astfel nu cred că facem altceva decât să creștem ă, posibilitatea ă, comiterii unor, unor abuzuri în detrimentul consumatorilor. În ce privește organismele modificate genetic, am, răspunsat, am răspuns deja în Comisia Agri la aceste întrebări, dar vă spun și dumneavoastră. Cred că uh, chestiunea OMG-urilor ar trebui discutate cât se poate de mult la nivel uh, științific și între experți. Um, um, chiar unul din membrii Parlamentului mi-a, mi-a spus că am a putea avea o discuție la nivel de Agri plus MV ca, ca parte de discuție și noi. Eu m-aș bucura de o astfel de discuție pentru ca să vedem care sunt uh, problemele uh, principale, care sunt ramificațiile uh, problemei și care sunt efecte poate nedorite. Experții ne-au spus până acum că organismele modificate genetic, cele autorizate până acum, sunt sigure. Și prin decizia Consiliului și Parlamentului, Comisia nu poate face altceva decât să acționeze în baza uh, cifrelor oferite de uh, consiliile științifice uh, recunoscute. Deci eu nu pot să iau niciun fel de uh, decizie subiectivă în legătură cu ce se poate și ce nu se poate autoriza. Sigur, trebuie să fiu obiectiv și trebuie să mă pot baza 100% pe avizul uh, uh, științific uh, care mi se oferă. Și asta am și făcut. În ce privește acea genă antimicrobiană, acest cartof uh, uh, amflora nu este pentru consum uman, este un produs industrial și va rămâne un produs pur industrial. Cred că această chestiune a genelor antimicrobiene a fost discutată și analizată în profunzime și a fost evaluată uh, chiar nu doar de EFSA, ci și de Observatorul European uh, uh, ECDC și s-au făcut studii foarte detaliate privind, privind profilul de siguranță al Amflora și se consideră că este sigur. În ce privește gripa AH1N1, suntem în curs de evaluare a rezultatelor intervenției noastre și am invitat și comisia dumneavoastră să participe la aceste deliberări. Vom uh, ține cont de toate evaluările dumneavoastră. Va trebui însă să fim precauți în ce privește gestionarea acestei chestiuni, pentru că uh, vă spun doar uh, un lucru. Pandemiile vor mai apărea, vor mai exista și nu mi-ar plăcea dacă, uh, dacă acum modul în care noi am gestionat această criză să genereze un, un, un efect de avalanșă și să uh, uh fim uh, să, să creăm panică în ce privește posibilele ulterioare pandemii. Deci, uh, Trebuie să putem, pe de-o parte, să acționăm cât se poate de rapid, pe de altă parte să ne păstrăm calmul, pentru că altminte am putea periclita cetățenii. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În ce privește OMG-urile, într-adevăr, Comisia Agri a, ne-a contactat și ne-a întrebat dacă am putea avea o dezbatere deschisă privind organismele modificate genetic. Um, Va trebui următoarea rândă de răspuns să fie ceva mai scursă pentru a putea admite toate întrebările. Vă rog. François Grostet, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ascultându-vă, am constatat că dumneavoastră sunteți confruntat cu o sarcină enormă. Vreau să vă cer câteva preciziuni cu privire la directiva, cu privire la uh, îngrijirea medicală transfrontalieră. Eu sunt raportor pentru această directivă în a doua lectură. Președinția spaniolă și-a indicat interesul de a se implica. Știu că statele membre au avut un termen de 8 mai pentru a comunica poziția lor. Știu că au existat câteva puncte de blocare momentan, de exemplu definirea uh, Um, termenului de afiliere la sistemul de sănătate, problema pensionarilor britanici în Spania, iar în legătură cu uh, asigurările private trebuie să excludem anumiți prestatori în momentul în care există dubii cu privire la securitatea și calitatea îngrijirii acestora. Mai există și posibilitatea unui e-health, o sănătate electronică. Vreau să vă întreb dacă există acest proiect de standarde, de birouri uh, centralizate de operativitate. Aș vrea să știu dacă am putea discuta împreună, poate în câteva luni, despre uh, viitorul acestui proiect care se află acum în a doua lectură. Iar în al doilea rând, în legătură cu medicamente, medicamentele falsificate, am avut un vot săptămâna trecută de care eu nu sunt foarte mulțumită pentru că am, cred că nu am fost destul de exigenți. Uh, Având în vedere însă că am acceptat uh, posibilitatea unei reambalări a medicamentelor, aș vrea să știu dacă nu ar fi posibil să prevedem eventual anumite dispozitive care să permită o mai bună siguranță a medicamentelor în momentul în care s-a aprobat reambalarea. Ați putea să ne dați câteva garanții suplimentare cu privire la această procedură? Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Cizes are cuvântul acum. Yes, I do. Da, mă mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare legată de sănătatea publică. Uniunea Europeană a lansat un proiect comun um, pentru a îmbunătăți cercetarea în, uh, legată de bolile legate de um, alimentație. Ne întrebăm dacă Comisia își dă seama de consecințele consumării de um, alcool, care este a treia cază, uh, cauză de mortalitate în lume. Și dacă um, întreb de asemenea dacă doriți să țineți seama de concluziile președinției irlandeze și să țineți cont, de exemplu, de ce puteți face în ceea ce privește prețurile. Vă mulțumesc. Are cuvântul Renate Zamăr. Da, mă bucur că sunteți aici, domnule comisar. Aș dori să mă reîntorc la reclamațiile legate de sănătate și la profilurile um, nutritive. Aceasta a fost uh, studiată a doua oară. Aceste profile nutritive nu sunt uh, um, val, um, validificate de date științifice. Reclamațiile sănătate ar trebui și acestea să fie um, să se bazeze pe date științifice. Nu cred că ar trebui să aibă loc o reclamă care să um, mintă consumatorii. În profilele nutritive uneori sunt uh, nenecesare pentru a uh, analiza cât de corect este o reclamă. Nu, de, nu, dorim, nu ne dorim o împărțire între alimente bune și rele, ci uh, consumatorul ar trebui să hotărească pe baza etichetării, etichetării și de aceea ar trebui să există și o etichetare transparentă. Uh, de aceea, o împărțire dinainte a alimentelor în alimente bune și rele nu este necesară. Am de asemenea o, o întrebare legată de cerințele legate de publicitatea uh, medicală. Pentru uh, o asemenea hotărâre vom avea hotărâre luată de EFSA, vom avea nevoie de încă un an până când uh, va exista lista necesară în acest moment, um, uh, comisar dorește o publicare treptată a acestor măsuri. Vă mulțumesc. Gilles Parniu, mulțumesc domnule comisar. Aș vrea să abordez trei puncte. În primul rând, aș dori să revin la pandemia H1N1. De fiecare dată când ați vorbit de acest problemă ați vorbit peste tot de pandemie. Știe toată lumea însă că e vorba de o epidemie care era cu mult mai puțin mortală decât uh, o gripă sezonieră. Deci ar fi foarte important ca atunci când se instaurează o autoritate ca dumneavoastră și vorbește despre acest subiect, ar folosi termenii potriviți uh, față de ceea ce s-a putut constata în această criză. După cum ați spus și dumneavoastră în mod just, gestiunea acestei gripe, așa cum am văzut-o până acum, permite probabil instaurarea unui dubiu în rândul populației față de viitoarele pandemii. Pentru că așa cum probabil ne așteptăm, vor exista pandemii în viitor. Așa că este foarte important să putem să credibilizăm lucrurile prin formarea unei comisii, așa cum a spus-o Michel Rivazi dinainte și cum a propus și președintele comisiei, pentru ca o instanță cu autoritate să poată reasigura cetățenii europeni cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. În al doilea rând, aș dori să vorbesc despre informarea pacienților. A existat un schimb de opinii între dumneavoastră, domnule Leinen și comisie, pe e-mail, dacă nu mă înșel, și nu înțeleg foarte bine poziția comisiei. Ați uh, cerut să mergem mai departe în informarea pacienților și în uh, rolul independent al uh, comitetelor de utilizatori și pe de altă parte știm foarte bine că documentele pe care le avem în momentul de față nu ne vor permite să mergem atât de departe. Aș vrea de aceea să ne clarificați un pic care este situația în acest domeniu. Mulțumesc, spune președintele și acum Richard Zeber, dar nu este în sală, deci Mihail Tremopulos are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să revin, domnule comisar, la organismele modificate genetic. Există un grup de, internațional de fermieri fermier care dorește un moratoriu privind uh, introducerea unor noi organisme modificate genetic. În 2008, Comisia a avut o poziție similară. Sigur, trebuie să ascultăm ce spun oamenii Uh, de știință în această privință. EFSA, care este cel puțin aparent o agenție independentă, pare acum să agreeze uh, utilizarea OMG-urilor pentru, în scopuri industriale. Cred însă că această atitudine trebuie să se schimbe, pentru că uh, astfel, altfel se autorizează Uh, produse modificate genetic în ciuda rezervelor științifice exprimate de forurile de specialitate. Trebuie să ne asigurăm că modul în care oamenii de știință examinează uh, aceste produse este uh, cel este cel corect da, și, că, și că sunt protejate, interesate sunt protejate interesele cetățenilor și consumatorilor și nu cele ale uh, industriei uh, de biotehnologii. Trebuie să uh, ținem cont de opiniile negative exprimate în acest sens pe care dumneavoastră se pare că le ignorați, domnule comisar. De asemenea, trebuie să ținem cont și de avizele EFSA eu cred că există o situație de eh, conflict de interese. Pe de o parte, eh, eh, vreau să știu, vreau să știu dacă dumneavoastră vreți să extindeți acest moratoriu. Mulțumesc, domnule comisar. Tocmai am auzit cât de variate sunt temele pe care dumneavoastră le abordați. Am vorbit despre AH1N1, despre epidemie, pandemie. Vreau să vorbesc însă despre imunizări acum. Am constatat că Rata de imunizare, în special la copii, în Europa este în regres. Asta din mai multe cauze. Odată pentru că uh, multe uh, boli, orionul, uh, rubeola, rujeola sunt considerate deja extincte și sunt prea puține cazuri. Pe de altă parte, prin creșterea turismului, dar și prin liberalizarea frontierelor, aceste boli din nou s-au instalat la noi în țară. Ce crede Comisia și Comisarul despre diferitele planuri de vaccinare în diferitele state membre și cum considerați că ar trebui să contracarăm această creștere a cazurilor de boli infecțioase în rândul copiilor? Mulțumesc, spune domnul președinte. Răspunsuri cât mai succinte, vă rog, domnule comisar. În ceea ce privește um, îngrijirea uh, medicală transfrontalieră, am negociat și discutat cu președinția spaniolă, care au uh, răspuns uh, promițător și au promis că vor uh, analiza acest lucru. În cadrul întâlnirii miniștrilor au uh, um, distribuit o propunere care trebuie studiată Cred că această propunere conține um, elementele unui uh, acord posibil pe care s-ar putea să îl avem până în iunie. Apoi dumneavoastră veți uh, primi și acest, uh, veți primi acest proiect pentru a doua lectură. Poate sunt prea optimist, însă um, cred că vom ajunge la acest lucru. În ceea ce privește sănătatea publică, sunt de acord sunt de acord că ar trebui să cercetăm ce consecințe are consumul de alcool. Acest lucru este o problemă majoră care afectează sănătatea oamenilor. Este uh, o zonă în care cred că ar trebui să uh, mergem mai departe. Um, însă trebuie să spun din nou că um, există diferite limitări în acest uh, domeniu. Vom încerca însă um, să uh, luăm um, asemenea măsuri uh, importante în asemenea domenii importante. Nu este vorba doar de cercetare, ci și de campanii preventive. Cred că ar trebui să investim mai mult în uh, companii, uh, în campanii preventive. În acest domeniu, Comisia ar putea contribui mai mult și cred că asemenea măsuri ne-ar, uh, ne-ar ajuta să îmbunătățim sănătatea. În ceea ce privește profilele nutriționale, um, acestea, cele care există acum, se bazează pe analize științifice. Trebuie să uh, clarific uh, un, un lucru însă. Un uh, profil um, nutrițional nu este implicat în reclamația care este analizată în momentul în care o reclamație a fost uh, aprobată ca o valoare, aprobarea noastră nu înseamnă că această reclamație va fi uh, aprobată. Chiar dacă, nu, chiar dacă va depăși un anumit uh, prag, um, aceasta nu va fi aprobată și cred că acest lucru este echitabil față de consumatori. În ceea ce privește virusul AH1N1, acesta a fost considerat că a produs o pandemie. Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în primele luni uh, acestui uh, proces um, um, a fost uh, faptul că s-au luat măsuri foarte rapide. Vaccinările au fost efectuate deoarece am crezut că boala se va răspândi foarte repede. Unul din efectele ratei uh, reduse de uh, mortalitate ar putea fi atribuite că, uh, faptului că am acționat așa cum am făcut. Dacă nu am fi acționat și dacă am fi considerat că este pur și simplu vorba de o gripă normală, poate efectele ar fi fost mai grave. Așadar, cred că trebuie să începem să analizăm uh, în profunzime aceste aspecte uh, pentru a ne asigura că abordăm uh, această problemă așa cum într-un mod obiectiv. Sunt de acord că, din păcate, um, în tot mai multe state membre se consideră că vaccinarea nu este necesară. Um, și acest lucru a dus la anumite efecte cu care ne uh, confruntăm uh, acum. Acest lucru înseamnă că trebuie să uh, susținem în continuare faptul că vaccina- vaccinarea reprezintă o modalitate de a elimina o boală și să uh, promovăm uh, această idee mai departe. În ceea ce privește informarea pacienților, ascultăm opiniile Parlamentului uh, și ne-am dorit ca această discuție să fie continuată în Parlament. Am um, um luat în considerare anumite elemente ale acestei uh, discuții și amendamentele făcute și cred că uh, vom uh, continua împreună să discutăm acest pachet. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Catrin Siuli. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aveți o sarcină, într-adevăr, foarte mare și în domenii foarte vaste, însă am notat interesul dumneavoastră pentru bunăstarea animalelor. Este adevărat că odată cu implementarea tratatului de la Lisabona, bunăstarea animalelor este acoperită de articolul 13, care prevede că Comunitatea Europeană și statele membre țin cont de bună... cerințele impuse bunăstării animalelor, uh, deci, vreau să vă întreb care este concret programul dumneavoastră în calitate de comisar pentru sănătate pentru a vă asigura că aceste ambiții sunt cu adevărat puse în aplicare și un punct mai precis care ține de cercetare în domeniul cosmetic. Această cercetare, spre deosebire de cercetarea medicală, se poate face deja fără nicio testare asupra animalelor. Vreau să știu dacă va exista de aceea o revizuire a directivei cu privire la cosmetice și a dispozițiilor acestor cu privire la testele pe animale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna, domnul președinte. Mario Piuri are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Dali, aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere să luați inițiative cu privire la problematica sănătății mentale. Această problemă se extinde din ce în ce mai mult în Europa și de aceea este necesar, cred eu, să acordăm o atenție deosebită acestei probleme. Trebuie să ținem cont că sănătatea mentală și domeniul psihiatric trebuie să primească mai multe resurse care sunt în mod normal destinate cercetării științifice și tehnologice. Dumneavoastră ați luat uh, cuvântul pe această temă acum câteva săptămâni. Există însă mai multe alternative în toate statele membre. Există competențe de excelență foarte mari și totuși în alte țări există foarte multe întârzieri și cred că s-ar putea face ceva. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Pilar Ayuso are cuvântul acum. <clears throat> Mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile de până acum. La nivelul Uniunii avem în principiu o bună siguranță alimentară, putem să afirmăm acest lucru care, o siguranță alimentară care trece ca standard de multe ori de propunere făcute de comisie. Uh, însă, de multe ori, um, uh, produsele alimentare pe care le consumăm provin din afara Uniunii, unde nu există aceleași standard de de siguranță alimentară. De aceea, uh, trebuie ca să, să putem reglementa accesul la aceste alimente în condiții de siguranță. Mă gândesc, de exemplu, la uh, conserve de pește uh, provenind din sud-estul Asiei. Ce poate face Comisia în această privință? În ce privește animalele clonate și alimentele noi, am spus că acestea n-au voie uh, la noi și că ele trebuie eliminate. Comisia trebuie să ne facă o propunere foarte clară în care să reglementeze Uh, cum este voie, respectiv nu este voie să uh, crește animale clonate. E, bun, la animale știi că dacă animalul este clonat, dar ce se întâmplă cu, uh, cu urmașii animalelor clonate? Și acestea sunt interzise la consumul uman. Dar cum poți să dovedești că așa ceva? Uh, deci cum poți să dovedești că uh, uh, părinții uh, acelui, uh, acelui animal nu sunt modificați uh, genetic? Care sunt mecanismele de control care le putem aplica? Domnule președinte, n-am terminat. N-am terminat. N-am terminat. Președinte l a întrerupt. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați vorbit de mai multe ori despre îngrijirea transfrontalieră. Eu am fost raportor pentru aviz în Comisia pentru Piața Internă și în raportul meu de inițiativă de la început am cerut ca Uniunea Europeană să țină cont de adevărata provocare cu care ne vom confrunta pe viitor, care este în Europa îmbătrânirea populației și deci îngrijirile aferente necesare acestei categorii de populație care va uh, trăi probabil în afara frontierelor țării din care provine. Știu că președinția spaniolă este foarte deschisă în acest domeniu Notasem mai de mult că decesorul dumneavoastră dorea să aștepte în acest domeniu. Dumneavoastră însă considerați că acest text trebuie îmbogățit, că este o urgență, că trebuie să se adauge prevederi cu privire la mm, îngrijirea medicală care să creeze și locuri de muncă, care este un element important pentru coeziunea socială și coeziunea teritorială și considerați că pentru această îngrijire medicală este nevoie și de o acompaniere socială pentru această populație care va fi foarte frecventă. Mulțumesc foarte mult. Criton Arsenis are cuvântul acum. Mr. President, welcome, Commissioner. Domnule președinte, vă mulțumesc Mulțumesc. Bine ați venit, domnule comisar. Domnule comisar, eh, cetățenii sunt eh, alertați de această autorizație a unor organisme eh, modificate genetic care au fost, care au fost interzise până acum. Și dumneavoastră spuneți că datele pe care dumneavoastră vă bazați sunt date științifice. Uh, Eh, spuneați în comunicarea dumneavoastră că decizia privind cartoful în floră a fost luată pe baza unor avize științifice, odată din partea EFSA, dar eh, este la fel de adevărat că eh, studiul, studiile EFSA au fost considerate nefiind de încredere. Și atunci, și atunci Uh, EMEA, de exemplu, a fost considerată o instituție care ar putea furniza uh, um, uh, rezultate concludente. De ce Comisia a cerut un nou studiu dacă primul studiu l-a considerat că nu este de încredere? Mulțumesc, doamna Weisgerber. Da, vă mulțumesc. Am trei întrebări scurte. În primul rând, imitatele pentru alimente. Aș trebui să mulțumesc, domnule comisar. În audiere ați spus foarte clar că ar trebui, aceste imitate ar trebui etichetate mai bune, deoarece este vorba de înșelăciune și de înșelarea consumatorilor. Aș trebui să vă întreb care este, în ce stadiu s-a ajuns uh, referitor la această temă în comisie. S-ar putea să există o problemă legală în ceea ce privește cuvântul limitat. Am putea găsi și alte uh, Um, soluții pentru acest cuvânt. Cred că există propuneri bune pentru o definiție bună. Um, o a doua întrebare, tema organismului modificat genetic. Mă bucur că atât dumneavoastră cât și domnul Barroso sprijiniți uh, acest lucru. Um, faptul că nu statele membre se hotărească despre introducerea acestor uh, organisme cât de, cât de mult au progresat aceste uh, planuri? Se vorbește și de uh, permiterea statelor membre să um, adopte această hotărâre sau se va hotărâ la nivel european. Ultimul punct, în ceea ce vrește informarea um, pacienților, cred că ar trebui să folosim, să creăm uh, o platformă pe internet care să le permită pacienților să se informeze um, despre medicamente, despre um, boli și așa mai departe. Am, um, am avut contacte cu Comisia în acest punct de vedere și doresc să știu care este părerea dumneavoastră. Acum are cuvântul Antonia Pana- Pananova. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Dali, că sunteți aici. Aș avea uh, trei întrebări pentru dumneavoastră. Prima se referă la îmbătrânirea populației care, ne pun, care reprezintă un risc pentru sistemul nostru de sănătate. Aveți uh, intenția de a uh, cere statelor membre uh, să vorbească despre planurile care le au din acest punct de vedere, de exemplu, de a crea planuri de uh, referitoare la sănătate. În al doilea rând, care sunt planurile dumneavoastră legate de agenda digitală în e-health? În, în ultimul rând, aș dori să vă întreb dacă aveți uh, idei noi uh, pentru a sprijini uh, eficiența uh, o, o, eficientă, eficiență sporită a studiilor clinice. Mulțumesc, Sandrin Belie, pentru ultima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Dali. Cred că am vorbit foarte mult despre organisme modificate genetic în această dimineață, dar este responsabilitatea noastră față de europeni să asigurăm o protecție eficientă și armonizată împotriva riscurilor de mediu și de sănătate pe care le aduce cultura organismelor modificate genetic. În această dimineață am o rugăminte și o întrebare. Aș vrea să vă atrag atenția încă o dată asupra problemei legate de transparență și informare și asupra evaluărilor științifice pe care le-a făcut EFSA, de asemenea și asupra etichetării produselor uh, conținând organisme modificate genetic. În această dimineață Parlamentul a votat o uh, legislație cu privire la etichetarea produselor modificate genetic. Acesta este minimul pe care putem să-l facem și sperăm ca și Comisia dumneavoastră să înțeleagă importanța de a combate lacunele care există în momentul de față în domeniul etichetării și consumului acestora. În ceea ce privește valorile științifice, ne-ați spus că dumneavoastră Comisia vă bazați pe aprecieri științifice în deciziile dumneavoastră în domeniu. Fiind dat că EFSA a recunoscut că evaluările științifice care s-au făcut în domeniul organismelor modificate genetic nu includ riscurile de sănătate și de mediu de termen lung și că faptul că studiile EFSA așadar nu țin cont de anumite studii complementare care au fost uh, întocmite de organisme externe, este clar că în toate testele și protocolele care s-au făcut nu se poate vorbi de un control adevărat al acestor evaluări. Așadar, având în vedere această lipsă de transparență și de pluridisciplinaritate științifică, mă întreb dacă Fiind dat că există acest risc pentru cetățenii europeni, cetă- președintele tot, împre- tot întrerupe, așadar, domnule, preș- domnule comisar, mă întreb care sunt condițiile de aplicare al condiției dumneavoastră a principiului de precauție. Președintele întrerupe, mulțumesc, fără microfon, finalul. Am înțeles, spune președintele. Eu sugerez să faceți uh, la fel ca domnul Potocnic, ceea ce nu reușiți să răspundeți, răspundeți în scris după aceea. Poate că vreți doar să răspundeți deci la câteva întrebări. 3-4 minute mai avem pentru răspunsuri, vă rog, și restul în scris. On uh, pharmaceuticals. În ce privește produsele farmaceutice și valorile, sunt uh, de acord că ar trebui să mergem pe eficacitate și nu doar pe problema generală a siguranței. Siguranța medicamentelor este foarte importantă. În ce privește îmbătrânirea uh, populației, aceasta este una din prioritățile mele pe următorii 5 ani. Trebuie să ne asigurăm că în aceste condiții de îmbătrânire avem o sănătate durabilă și trebuie să avem grijă de cei care îmbătrânesc Uh, ca acestea să îmbătrânească în condiții de sănătate optimă. Pe asta ne vom centra legislația. Nu vorbesc doar despre îmbătrânirea sănătoasă, ci despre îmbătrânirea, îmbătrânirea sănătoasă în, uh, și productivă în același timp. Și aici intervine această e-sănătate, pentru că ea are efect asupra uh, chestiunii îmbătrânirii. Mă bucur că președinția uh, Uh, spaniolă, prin inițiativa de revizuire a directivei privind asistența de sănătate transfrontalieră, um, in, introduce un rol de coordonare uh, prin care e-sănătatea poate fi uh, promovată. Um, ar asigura, de exemplu, ca diferite sisteme naționale să poată co colabora mai bine. În ce privește informația pentru pacienți, Mă bucur foarte mult de rezultatul pe care, de exemplu, Comisia Envi uh, a făcut-o, și anume de crearea unui portal prin care, în mod independent, sunt filtrate informațiile uh, uh, oferite de uh, consorțiile farmaceutice, astfel încât partea de marketing a acestor informații să fie filtrată și cetățeanul să primească informații obiective în baza cărora să își ia deciziile. Ultimul comentariu pe marginea organismelor modificate genetic și cu asta și închei seria de răspunsuri, restul le primiți în scris. Nu, nu putem uh, face uh, declarații paușale de genul că EFSA este o instituție care nu este demnă de încredere uh, sau altceva asemenea. Dacă există probleme cu EFSA, atunci trebuie să le analizăm și uh, uh personal am vizitat uh, EFSA de curând și personal am spus acolo că aș dori o auditare mai uh, bună a independenței uh, sfaturilor și avizelor pe care EFSA le uh, formulează. Deci, trebuie să, um, trebuie să consolidăm competențele și atribuțiile acestei organizații în loc să o demonizăm pentru niște studii zise de, de neîncredere. Președintele, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, faptul că ne-ați prezentat ideile dumneavoastră și ați răspuns la majoritatea uh, întrebărilor. Celelalte uh, întrebări își vor găsi răspunsul în formă scrisă.